Avem o cerere de nominalizare într-o delegație. Aceasta o veți găsi în procesul verbal al acestei sesiuni. Dacă nu există nicio obiecție până la sfârșitul uh, ședinței, atunci se va adopta această nominalizare.